încheiat. Vă informez că ședința următoare va avea loc mâine, pe data de 16, pe, pe data de, de 3 februarie. Ședința începe la ora 9, va dura până la 12 și jumătate, mai apoi uh, de la ora 15 până la 23. Ordinea de zi este deja publică, poate fi consultată pe website-ul Parlamentului European. Astăzi ședința se suspendă, noapte bună!